The President! Doamna președintă. Colleagues, if you <clears throat> would like to take... Dragi colegi, dacă ați putea să luați loc pentru a putea începe. First of all, I have în primul rând, aș avea un anunț referitor la declarația scrisă numărul 22, înaintată de Gay Mitchell, Deva, Marian Harkin, Peter Skinner și Angelica Vertman despre epilepsie. A fost semnată de o majoritate a membrilor Parlamentului și, conform cu regula 123 a regulamentului de funcționare va fi transmisă autorilor și va fi publicată în textele adoptate astăzi. Numele celor care au semnat-o vor fi publicate în procesul uh, verbal. Aș dori să-i dau cuvântul uh, doamnei Vertman. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupului de muncă care uh, sprijină munca pe marginea epilepsiei și numele colegilor mei care sunt autorii acestei uh, declarații doresc să mulțumesc tuturor celor care au uh, semnat această declarație. Este vorba de 440 de semnături și aștept ca Comisia să ia inițiativă pentru a ajuta mai mult de 6 milioane de oameni din Europa. Aș dori să mulțumim uh, colaboratorilor noștri din administrație pentru sprijinul lor. Vă mulțumesc, doamnă președinte! spune președinte. Felicitări tuturor cu autorilor. Cred că domnul Simanski ar dori să intervină acum. Thank you. Panie i panowie, dzisiaj na Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Avem acum în galerie un invitat special, domnul Iacovieț, care vine de la